Aș dori de asemenea să anunț că a fost declarată admisibilă propunerea de act al Uniunii cu privire la sistemul comun pe TVA, care a fost înaintată de către Richard Sulic. În conformitate cu regula 46.3 a regulamentului de procedură, această propunere a fost transmisă mai departe Comisiei pentru Afaceri Economice și